2016. Propunere de rezoluție comună PPE, SND, ALDE și Verzi. Începem cu amendamentul 40 la aliniatul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge.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 Uh, se respinge, mă scuzați, spune președintele. 15. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2 la aliniatul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 13. Vot cu apel nominal. Deschid votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 42. Vot cu apel nominal. Deschid votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 16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 A cincea parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 de asemenea, se adoptă. Trecem la liniatul 38, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Textul original la alineatul 39, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Text original, aliniatul 40, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. Aliniatul 42, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pe două părți pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 4 al verzilor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 a fost clar. Amendamentul 31 al liberalilor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Text original, aliniatul 47, prima parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 48 pe patru părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, pentru că nu am putut vedea. A doua parte verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Așa este, se adoptă. A treia parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte, din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 Aliniatul 56 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. 57 textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 58 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă,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 Amendamentul 17 de la SND. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mm, câțiva dintre noastre nici măcar nu au uh, participat la vot. Încă o dată votăm la 17 pentru. A, mulțumesc colegilor din PP. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Aliniatul 75, text original, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, din nou se adoptă. Aliniatul 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79, text original, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Aliniatul 32 uh, al liberalilor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Urmează aliniatul 80, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 81, text original, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte se votează cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 45, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm textul original la 82, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 84. Text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 85, text original, trei părți, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a chis votul. Se adoptă, trecem la a doua parte, din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă și a treia parte din nou cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica dacă doriți, a fost poate la limită, deci verificăm amenamentul 34 din partea ALDE. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se adoptă. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă?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 Aliniatul 98 pe două părți, text original, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 din partea SND, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal la, te la textul original aliniatul 99, s-a deschis votul.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 împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 101 pe trei părți, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă a doua parte, din nou vot cu apel nominal, se deschide votul. S-a închis votul, se adoptă. A treia parte, din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 102, text original pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri,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 și se adoptă. Trecem la a doua parte, deschid votul. S-a închis votul și se adoptă. Aline, um, amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Știu că este un vot lung. Puteți să ridicați din nou. Cine este pentru 35? Împotrivă. Abțineri? Verificăm, îmi pare rău. Verificăm 35. S-a închis votul. Era clar că se adoptă, dar nu am uh, văzut. 119 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 120, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 36, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul da, putem să verificăm, dar cred că a fost destul de clar. Amendamentul 36, verificăm electronic. S-a închis votul și se respinge. Trecem la amendamentul 7. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge.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 Text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la considerentul H, text original, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. A doua parte, din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem cu votul asupra rezoluției așa cum a fost modificată. Din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și rezoluția este adoptată. Felicitări! An die unterbrechen wir die Sitzung für einen Moment.